Okay, colleagues, um, we have reached uh, point four. Stimați colegi, am ajuns la punctul 4. Îl așteptam pe domnul raportor. Face plăcere să vă spun că a sosit domnul Șogor. Le mulțumesc colegilor loiali, harnici, care au venit la această ședință, cu toate că am amânat votul cu privire la dreptul de autor. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunteți aici. Să trecem așadar la punctul 4, raportul privind cetățenia UE în 2017, consolidarea drepturilor cetățenilor într Uniunea Schimbărilor Democratice. Raportorul este domnul Șogor. El și-a prezentat proiectul de aviz la PETI, 118 amendamente au fost prezentate și acum le putem discuta. Vă aduc aminte că Libe este comisie asociată conform regulii 54 pe chestiunile care țin de amenințările de securitate, protejarea cetățenilor europeni în străinătate și protejarea și sprijinirea victimelor um, infracțiunilor și, um, și protejarea și um, um martorilor. Domnule Șogor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus în, la prezentarea proiectului de raport, din perspectiva noastră, A fost dificil să acoperim chestiunile care țin de cetățenia europeană într-un proiect de aviz. De aceea sunt recunoscător colaborării cu raportorii din umbră. Am primit 118 amendamente care se concentră pe protejarea cetățenilor în străinătate, protejarea victimelor infracțiunilor și pe securitate. Sunt și alte domenii, cum ar fi nediscriminarea, egalitatea pentru toți cetățenii Uniunii Europene, indiferent de grupul minoritar din care fac parte. Majoritatea amendamentelor se concentrează pe aceste aspecte. Se face trimitere mai ales la minoritățile lingvistice și naționale. De asemenea, se face trimitere la persoanele LGBT, la romi, la persoanele cu dizabilități și la persoanele în vârstă. Se pare că suntem de acord, foarte mulți dintre noi, că aceste grupuri trebuie să fie protejate dacă dorim să asigurăm nediscriminarea și egalitatea. De asemenea, am constatat că există un acord cum că e nevoie de un cadru juridic foarte solid care să garanteze statul de drept și drepturile fundamentale în întreaga Uniune Europeană. Un alt domeniu pe care ne-am concentrat este efectul Brexitului asupra drepturilor cetățenilor europeni. sunt afectați cetățeni de ambele maluri ale canalului Mânecii. Sunt și alte domenii pe care le-am menționat, dar pe toate aceste domenii aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborare și aștept să lucrăm foarte bine și pe viitor când vom veni cu compromisuri. Mulțumesc, domnule Șocor. Dorește vreun raportor în umbră să ia cuvântul? Domnul Weidenholzer. Just wanted to think. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Cred că am lucrat într-un spirit foarte bun, am putut dezbate toate chestiunile, am găsit foarte multe puncte pe care puteam, putem ajunge la compromis. În concluzie, sunt sigur că putem rezolva toate problemele care a apărut în redactarea acestui aviz. Este o contribuție foarte importantă aceasta din partea noastră. Mulțumesc, doamna Albiol, este, shadow, este raportul numără de la GUE. Da, mulțumesc. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului raportor pentru munca sa și aș dori să subliniez câteva aspecte care nouă ni se par importante. Înțelegem că acest aviz vine în contextul unor eforturi de a redefini sau de a defini un concept de cetățenie comună europeană. Noi nu credem că are sens acest lucru dacă ignorăm inegalitățile din societățile Uniunii Europene. De aceea ni se pare inutil să vorbim despre cetățenie în Uniunea Europeană fără să facem trimitere la politici de austeritate, de economii, inegalitatea accesului la serviciile publice și așa mai departe. În opinia noastră, sănătatea, educația, accesul la energie sunt drepturi care trebuie să fie asociate direct conceptului de cetățean european. Am prezentat câteva amendamente în acest sens, așadar. De asemenea, noi considerăm că trebuie să respingem în mod clar faptul că politicile de securitate în mult prea multe cazuri duc la reducerea drepturilor cetățenilor și ale cetățencelor. Am prezentat un amendament prin care cerem deblocarea directivei împotriva discriminării. Discriminarea, violența xenofobă, LGBTI-ofobia, toate aceste lucruri nu au ce căuta în contextul dorinței noastre de a defini cetățenia europeană. Nu putem vorbi despre cetățenie ignorând faptul că foarte mulți oameni trăiesc alături de noi, dar nu au acces la cetățenie, nu au acces la aceste drepturi. În Uniunea Europeană se estima că sunt 11 milioane de persoane apatride, migranți, cu situație nereglementată și deci care nu se bucură de drepturi ale, de cetățenie. Am venit cu amenamente și pe aceste teme. Cred că oamenii din țările noastre trebuie să fie cetățeni și cetățence cu tot ceea ce presupune acest lucru. Cam atât. Acestea sunt amendamentele noastre și aș dori încă o dată să-i mulțumesc raportorilor, la raportorului. Mulțumesc. Domnule Șogor, doriți să mai luați cuvântul? Nu. Bine, am terminat. Votul la liber va avea loc pe 6 noiembrie. Trecem așadar la o altă pauză. O așteptăm pe doamna Betheril. Îi dăm un telefon să vedem dacă poate sosi cât mai repede ca să putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog să aveți răbdare. Îmi pare foarte rău. Știu că este joi dimineața și dorim să ne mișcăm cât mai repede. Hărțuim, practic, pe toată lumea. Îi dăm telefon chiar și domnului Vos. Îl pregătim și pe el să vine la raportul lui. Iată ce se întâmplă în momentul în care nu avem un vot. E o situație în care toată lumea poate alege dacă e prezentă sau nu. If Mr. Voss arrives before Mrs. we will... Dacă sosește domnul Voss înainte doamnei Beferil, atunci vom lua raportul lui întâi. Să vrem cine sosește primul. O pauză scurtă, îmi cer scuze încă o dată.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 Okay, colleagues, let's, um, let's move on. We, we must, um... Dragi colegi, haideți să trecem mai departe. E joi dimineața și trebuie să progresăm cu raportorii care sunt de față. Thank you very much for your Vă mulțumesc pentru răbdare. Trecem așadar la punctul 5. Examinarea proiectului de recomandări cu privire la a doua lectură ce privește proiectul directivă cu privire la elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri în ceea ce privește definirea termenului de drog. După ce se așează doamna raportor, o să se refere la poziția Parlamentului în prima lectură la acest dosar de pe sau din aprilie 2014, după negocieri cu Consiliul în mai să la un acord și Libe a vizat acel acord. Poziția în prima lectură a Consiliului s-a adoptat pe 25 septembrie și reflectă acordul cu <clears throat> Parlamentul după verificarea lingvistică, juridică, după verificare de către experții Parlamentului, acum trebuie să adopte poziția în prima lectură cu la proiectul de regulament la următoarea plenară, în același timp cu adoptarea directivei. Tereza, ești gata? Da. Îmi pare rău că te-am grăbit. Eram la delegația cu Mexic în altă clădină. Din fericire, am ref... Da, știam că ai alte întâlniri și domnul Vos era în plenă. Vă mulțumesc că sunteți aici. Îmi dau seama că unii raportori din umbră nu sunt de față, dar din păcate, fiind joi dimineața, trebuie să progresăm. Te rog să faci prezentarea. Da, sigur. O să vă explic dumneavoastră și vă care sunt întrebați. Grația, președinte. Multe mulțumiri, domnule președinte. Aici trebuie să examinăm proiectul de recomandare pentru cea de-a doua lectură cu privire la directiva noile, noilor substanțe psihoactive. E vorba de un mic rezumat al drumului pe care l-am parcurs până în prezent. Consider că tema este extrem de importantă. Noile substanțe psihotrope sunt o mare amenințare la adresa siguranței și sănătății cetățenilor Uniunii Europene. Mai ales tinerii sunt amenințați. În fiecare an, mulți tineri, mai ales bărbați, mor din cauza faptului că au utilizat substanțe psihoactive. Agenția Europeană Antidrog din uh, Lisabona, OEDT, a detectat 50 de noi substanțe psihoactive anul trecut în Uniunea Europeană. Numărul acesta crește în fiecare an în mod incredibil. Crește, cresc vânzările pe internet pentru acest tip de droguri și este din ce în ce mai ușor să fie sintetizate în gospodării și de aceea este din ce în ce mai greu pentru Uniunea Europeană să oprească producerea, producția de noi substanțe psihoactive. Decizia cadru din 2014 nu mai era eficientă pentru a stopa aceste tendințe. De aceea, Comisia a venit cu o nouă propunere de regulament și, prin urmare, și cu o nouă propunere de directivă pentru a aborda toate aceste probleme. La acest regulament, alături de mine, a fost domnul Boni, care s-a ocupat deci de acele aspecte. Au trecut 5 ani, am ajuns în sfârșit la un acord. Nu a fost deloc ușor, dar iată că am reușit să obținem directiva și regulamentul, două instrumente pentru care am bătut cale lungă. Am pornit de la propunerea Comisiei în 2014 și de atunci am avut mai multe președinție ale Consiliului, am uh, dorit să organizăm mai multe triloguri, dar nu am avut succes. Însă, datorită președinției malteze, am ajuns la un acord. În cazul meu este vorba despre acordul cu privire la directivă, dar ambele uh, dosare și directiva și regulamentul sunt un succes în opinia mea. Ne-am uh, concentrat pe trei cerințe principale pentru care ne-am luptat cel mai mult la triloguri. Consiliul inițial era foarte departe de poziția noastră, însă în cele din urmă am reușit să ajungem la un numitor comun. În primul rând, un act delegat în loc de, în loc de un act de punere în aplicare. Textul a fost modificat în așa fel încât Comisia să adopte un text, un um, act delegat. A fost o luptă crâncenă și în cel din urmă Consiliul a fost de acord. A doua problemă opțiunea 2 din acordul interinstituțional cu privire la actele delegate. E vorba despre propunerea Consiliului de a adopta acte delegate. Comisia ar putea să adopte acte delegate pe perioadă determinată, fără posibilitatea de a prelungi această perioadă. Parlamentul nu a fost de acord. Noi am fi preferat opțiunea 2 din acordul interinstituțional. Aceasta înseamnă că actul delegat ar putea fi prelungit cu o perioadă de durată identică, Consiliul s-a opus. Și ne-am dorit să fie o prelungire prin procedura tacită. Aici nu mai trebuie să ne îngrijorăm. Consiliul a căzut de acord. Și al treilea aspect Parlamentul a propus să eliminăm articol, alineatul 4 din articolul 1 al directivei. Acel alineat spunea că dacă Comisia consideră că nu este necesar să adopte un act delegat pentru a include anumite substanțe psihoactive în definiția cuvântului drog, unul sau mai multe state membre pot solicita Comisiei să facă totuși acest lucru. Să, să facă acest lucru fără act delegat. Președinția malteză s-a consultat cu serviciul juridic al Consiliului și în cele urmă au căzut de acord cu noi să eliminăm acest aliniat. Era un lucru foarte important și pentru Parlament și pentru Comisie. Cred că am ajuns la un rezultat foarte bun datorită ajutorului președinției malteze, care îi mulțumesc. Am ajuns la un bun echilibru. Mulțumesc și Comisiei pentru faptul că a jucat un rol foarte important în reuniunile de la reuniunile tripartite. Îi mulțumesc și colegului meu, Mihal Boni, pentru rezultatul la care am ajuns. 9 octombrie 2017 este termenul pentru amendamente și apoi votul va avea loc ulterior. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc, Tereza. Ai spus tot ce era de spus și la audierea de săptămâna trecută, care a fost excelentă, s-au discutat aceste lucruri. Domnul Boni dorește să intervină. Mai întâi, <clears throat> mulțumesc foarte mult, Tereze. <clears throat> Cunoștințele tale din uh, legislatura anterioară, lupta pentru aceste soluții, hotărârea ta în ultimii doi ani au fost factorii cheie, mulțumită cărora suntem acum. Suntem în această procedură de finalizare a acestei soluții. Cred că e foarte important, desigur că înțeleg și cu toții înțelegem că sunt multe chestiuni importante pentru europeni, pentru statele membre, dar cred că trebuie să înțelegem <clears throat> cu ce fel de amenințări ne confruntăm uh, în legătură cu drogurile și în special cu noile substanțe psihoactive. Pentru că atunci când vorbim despre droguri, <clears throat> e ceva foarte periculos, dar e mai ușor pentru doctori, pentru medici să înțeleagă și să reacționeze, să dea anumite terapii atunci când vorbim despre noi substanțe psihoactive, <clears throat> pentru că lipsesc cunoștințele, ce impact au asupra sănătății. Situația e mult mai îngrijorătoare și e mult mai greu de găsit tratamentul corespunzător. Această directivă extrem de necesară pentru a face ordine și cu participarea noastră ca Parlament în lupta pentru ce fel de acți avem a fost foarte important pentru că noi ne simțim implicați și putem să le transmitem cetățenilor să promovăm aceste soluții și acest regulament legat de noile funcții ale Observatorului European în materie de substanțe psihoactive, de droguri și de care mă ocup eu, e clar că avem nevoie de sisteme mai solide de avertizare rapidă sau timpurie, cooperare cu toate statele membre <clears throat> care să facă față fenomenului și să pregătească terenul pentru interzicerea unor substanțe în toată Uniunea Europeană. A fost o luptă foarte dificilă cu statele membre, pot să vă spun, și trebuie să vă spun, dar în cele din urmă cred că mulțumită președinției malteze ne-am atins obiectivele și încă o dată îi mulțumesc Terezei. Președintele, da. M-am bucurat să văd ce eforturi ați depus amândoi, lucru care s-a reflectat și la audiere săptămâna trecută și cu publicul mai larg ceea ce nu e întotdeauna extrem de vizibil și având în vedere importanța subiectului. Deci, încă o dată, vă mulțumesc tuturor. Lipsesc unul dintre raporte din umbră, asta e problema cu ședințele programate joi dimineața, când sunt voturi și sau când nu sunt voturi, dacă nu dorește nimeni să intervină. Nu-mi rămâne dacă ți-ai mulțumesc încă o dată Terezei pentru voturile depuse la dosar după cum am spus, votul este în libe pe 19 octombrie. <clears throat> Scuze din nou că din cauza programării nu sunt raportări din umbră, dar încă o dată mulțumim, Tereze. Și acum, dragi colegi, cred că putem trece la ultimul punct. Domnul Vos e pe drum? Verificăm. I'm looking over at the um, Mă uit la asistenții de la PP. Nu răspunde la telefon deocamdată, dar uh, mai facem eforturi. Îi transmitem mesaje. Dragi colegi, vă rog să aveți răbdare până ajunge domnul Vos. Vă mulțumesc anticipat pentru răbdare din nou. și orice se întâmplă, vom termina ședința cu mult înainte de a începe votul. Nu mai avem decât un punct, de fapt, pe ordinea de zi. Sorry. Thank you.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

nosotros y el, única, el único la Quindi lei l'ha proposto e allora mi Dragi colegi, continuăm să încercăm să luăm legătura cu domnul Vos. Vă mulțumesc pentru răbdare. Nu dați vina pe mine. I would never inflict such a thing, Mr. Becker. And I don't... Intervenție fără microfon. Dar nu vreau să, nici să cântați. No, don't do it. <laughs> Intervenții fără microfon la care răspunde președintele.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 Mr. Mr. Voss has entered. Domnul Voss a intrat în sală. Pot să anunț că domnul Voss e aici. Și e pe cale să se așeze în timp ce vă vorbim. Thank you, Axel, for coming. Mulțumesc, Axel, pentru că ai venit puțin mai devreme. O să las pe Axel să-și tragă răsuflarea. Din nou, dragi colegi, sunt conștient de faptul că o ședință de comisie imediat înainte de vot, joi dimineața, nu e situația ideală și le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți de la bun început. Din nou, pentru participare și pentru eforturile deosebite de a fi aici într-o joi dimineața la Strasburg și vă mulțumesc, domnule Vos, că ați venit cu șase minute întregi mai devreme. Nu e ușor să reușiți. Vă mulțumesc. Sper că v-ați tras răsuflarea și fac eu o introducere. Ajungem la Agenția UE pentru Cooperarea în materie de justiție penală, ultimul punct din această dimineață examinarea amendamentelor în legătură cu proiectul de regulament Eurojust care înlocuiește decizia Consiliului 2002-187 JAI și decizia 2009 care a modificat-o substanțial. Intenția a fost în conformitate cu propunerea Comisiei de a lisaboniza Eurojust, de a mări eficiența cu o nouă structură de conducere. Dacă domnul Vos e gata, o să-l invit să ne prezinte proiectul de raport. Nu, de fapt l-ați prezentat în iulie și s-au primit 232 de amendamente. Și acum o să vorbească despre aceste amendamente, iar votul e prevăzut pe 12 octombrie. Axel, ai cuvântul. Vielen Dank, Claude, ähm, auch äh, für alle anderen, die jetzt Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc și tuturor celor care au așteptat să sosesc și eu. Vă mulțumesc din nou. Propunerea de regulament a Comisiei privind Eurojust a fost prezentată deja din anul 2013, moment din care este discutată și în Comisia Libă. În uh, Parlament, prin procedura legislativă ordinară, nu putem decât să discutăm întreaga propunere legislativă. Tocmai de aceea a trebuit să așteptăm discutarea acestei propuneri întregimea sa până când a fost discutată și propunerea privind parchetul european. Vă mulțumesc pentru că ați fost de acord cu această procedură specială și pentru că acum putem să adoptăm împreună acest raport uh, comun. După cum ai amintit deja, în data de 22 iunie, raportul a fost uh, publicat. În total au fost depuse 213 amendamente. Și aș dori să vă mulțumesc pentru aceste amendamente, pentru că parțial au fost uh, foarte constructive și acum tocmai uh, purtăm negocierile pentru a găsi amendamentele de, de compromis. Mâine vom avea o a doua, o a doua reuniune cu caracter tehnic. Spus că, într-adevăr, votarea va fi prevăzută în data de 13 octombrie. Chestiunile cele mai uh, controversate din uh, acest regulament uh, se referă la protecția datelor cu caracter personal și la relațiile Eurojust cu parchetul european. Din punctul de vedere al protecției datelor cu caracter personal, aici au fost depuse 97 de amendamente, foarte diferite între ele. În raportul meu, eu m-am referit la um, preluarea, la excluderea acestor norme în scopuri operaționale și preluarea normelor din regulamentul de resort privind protecția datelor cu caracter uh, personal. Tot astfel încât să ajungem la un sistem uh, uniform bazat pe, pe regulamentul 44 din uh, anul 2001. Este un regulament care trebuie să fie respectat de toate agențiile, însă la parchetul european, la Europol, la Eurojust, există o situație uh, specială cu o perspectivă diferită asupra datelor cu caracter uh, personal față de alte agenții. În întâlnirile pe care le-am avut, am reușit să facem progrese și avem contacte permanente și cu Cornelia Ens, care discută modificarea regulamentului 44 din anul 2001, 2001 propunerea privind uh, modificarea cadrului de reglementare a protecției datelor cu caracter personal. O să fiu de acord cu un compromis doar dacă noile reglementări nu vor împiedica activitatea zilnică a Eurojust. Dacă Eurojust va fi confruntată cu obstacole în activitatea zilnică um, datorită protecției cu carac- cu caracter personal, nu voi putea fi de acord cu un asemenea compromis. Activitatea Eurojust este atât de, import- este atât de importantă încât cred că nu trebuie să fie împiedicată printr-o reglementare uh, exagerată. În ceea ce privește uh, relațiile cu parchetul european, articolele 2, 3, 4 și articolul 41, în raportul meu, mă refer la faptul că urmărirea penală trebuie să se desfășoare în continuare pe plan național și Agenția Europeană, Eurojust, trebuie să um, funcționeze doar respectându-se principiul uh, subsidiarității și al uh, proporționalității între Eurojust și EPPO trebuie să existe o colaborare foarte strânsă, însă în același timp să-și păstreze uh, independența. Spre deosebire de Eurojust, Există anumite diferențe între parchetul european și Eurojust. Eurojust uh, are un caracter mult mai autonom. Când vine vorba de parchetul european, este o instituție care are competențe de a se activa din propria voință și nu la cererea statelor membre, așa cum se întâmplă cu Eurojust. Și cred că trebuie să ne asigurăm că nu va exista o situație de ierarhizare între cele două instituții, astfel încât fiecare uh, instituție să își poată exercita mandatul respectând uh, competențele care i-au fost uh, atribuite. Și relațiile între parchetul european și Eurojust trebuie să fie definite foarte clar pentru a acoperi anumite lacune posibile și pentru a evita anumite acțiuni duble care de asemenea sunt posibile și pentru a veni și în întâmpinarea statelor membre care nu participă la parchetul european. Cred că doar 20 de state membre Uh, vor participa la parchetul european, deci lipsesc 8 state membre din acest regulament și pentru aceste 8 uh, state membre trebuie să găsim o reglementare foarte clară a relațiilor între cele două instituții. Există câteva amendamente care uh, cer o subordonare a agenției Eurojust, care Există și alte amendamente care discută doar competențe exclusive pentru Eurojust, altele își doresc să aibă o funcție uh, Uh, pură de sprijinire a parchetului european, aceste amendamente nu pot fi acceptate pentru că nu așa a fost uh, nu aceasta a fost intenția din spatele creierii mm, unei instituții a parchetului european. Eurojust este o instituție care de ani de zile și-a dovedit utilitatea la serviciile căreia statele membre recurg uh, tot mai des. Drept urmare, prerogativele acesteia nu ar trebui să fie nu ar trebui să fie îngrădită, ci uh, ar trebui să fie uh, continuată, să poate să se exercite în mod autonom. Oricum, competențele esențiale rămân în continuare la latitudinea statelor membre, apoi există parchetul european care se va ocupa de uh, frauda cu fonduri uh, europene pe plan european, există și Eurojust care um, garantează o colaborare voluntară între statele membre, astfel încât există o definire, o separare clară a competențelor între plan național și cel uh, european. Silvi, din partea social-democraților. Vă mulțumesc, domnule, uh, domnule președinte. Cred că este un moment uh, oportun să purtăm această dezbatere pentru că imediat uh, vom avea votarea privind parchetul european. Deci este foarte frumos că acum avem ocazia să discutăm și despre Eurojust. Ținând seama că nu avem foarte mult timp la dispoziție, o să mă limitez la câteva puncte. În primul rând, așa cum a amintit și raportorul, uh, această problemă a separării competențelor între Eurojust și parchetul european are un caracter uh, deosebit de important și, într-adevăr, trebuie să fim precauți să nu apară uh, spații uh, goale, dar nici măsuri duble între cele două instituții și Eurojust, Eurojust are competențe clare pe lângă cele ale parchetului european care se va ocupa de, de apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a statelor membre care nu participă la parchetul european. Al doilea punct amintit de Axel Foss se referă la protecția datelor cu caracter personal și din acest punct de vedere mi se pare important ca în Uh, discuțiile tehnice am reușit să ajungem la un uh, acord tocmai pentru a um, pentru a avea un sistem uniform de protecție a datelor în caracter personal în Uniunea Europeană. Mai există însă două puncte vis-a-vis -vis de care am, am uh, întrebări și în legătură cu care am remarci critice. În primul rând, aș dori să vă aduc aminte că în anul 2012, Parlamentul și Consiliul au ajuns la o poziție comună privind uh, structura agențiilor europene și cred că aceste orientări generale ar trebui să fie respectate și când discutăm despre reformarea Eurosust. Drept urmare, mie mi se pare o idee foarte bună ca și comisia să fie reprezentată în Eurojust prin două persoane, prin doi reprezentați și, în general, nu cred că trebuie să discutăm prea în detaliu structura de conducere, de organizare a Eurojust. Știm cu toții că această agenție funcționează foarte bine, își desfășoară activitatea foarte bine și cred că ar trebui să uh, avem încredere în capacitatea acestei uh, agenții de a se uh, organiza. Și în ultimul rând, o problemă importantă, domnule pre- președinte a spus că în data de 12 vom avea votarea și impresia mea nu este că suntem pregătiți să avem votarea în, în această dată. Nu am apucat să negociem toate amendamentele de compromis, deci nu sunt convinsă că o să res- reușim să respectăm acest termen uh, limită. Este mult mai important să obținem un text de bună calitate și pentru acest lucru poate avem nevoie de mai mult timp pentru a discuta toate detaliile. Cred că Uh, nu va fi niciun fel de problemă dacă nu vom vota în data 12 acest dosar. Oricum ne ocupăm de mult timp de acest dosar și cred că avem nevoie eventual de mai mult timp pentru a putea clarifica toate detaliile în liniște. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, Natalie Grisbeck din partea ALDE. Merci, uh, Claude, chers collègues. Mulțumesc. Stimați colegi, câteva cuvinte cu privire la acest raport. Într-o lume în care infractorilor nu le pasă de frontiere și anchetatorii trebuie să țină pasul cu infractorii. Acest dosar cu privire la eficiența operațională a Eurojust survine la momentul oportun. Așadar, îi mulțumesc lui Axel Voss pentru raportul său foarte complet și pentru munca lui foarte precisă, foarte metodică de conciliere. Ne aflăm așadar în etapa de compromis și e importantă o astfel de atitudine. Nu știu dacă vom fi pregătiți pe data de 12, pentru că încă mai avem de discutat câteva aspecte. Câteva aspecte legate de compromis, de compromisuri încă nu au fost clarificate. Vreau să mă concentrez pe câteva aspecte care corespund categoriilor de amenamente pe care le-am înaintat noi. În primul rând, salutăm obiectivul raportorului de a clarifica lucrurile. Înțelegem că și-a lăsat amprente aici un jurist și este important ca domnul Vos să continue pe această cale. Numai astfel putem asigura un grad înalt de siguranță juridică. Noi am venit cu mai multe amendamente în acest sens. Grupul meu insistă să se clarifice foarte bine relația dintre Eurojust și parchetul european. Este important și ca statele care fac parte din Eurojust, dar nu din parchetul european, să știm exact uh, ce relații au în contextul Eurojust uh, și parchetul european. Grupul meu își dorește ca această agenție să fie cea mai europeană posibil. Eu sunt foarte atașat de această idee și deci sper că vom putea face pași importanți în această direcție. Mai rămân câteva zile să discutăm pe aceste teme, pentru că nu ne bucurăm de un sprijin majoritar pentru aceste idei încă. Uneori durează foarte mult timp să punem la punct anumite instrumente și în momentul în care le avem ne dăm seama că sunt deja depășite. Deci avem nevoie de alte metode. Ca să evităm toate aceste bâlbâieli, trebuie să fim uh, cât mai coerenți la nivel comunitar. Un alt aspect, faimosul regim aplicabil pentru tratarea informațiilor cu caracter personal de către Eurojust regulamentul 45 din 2001 există în acest domeniu deja, chiar dacă este în curs de revizuire. Aici există un regim unic de protecție a datelor cu caracter personal pentru toate instituțiile. Și ar fi util să aplicăm în mod uh, uniform acest regulament ca să evităm situația în care fiecare organizație are propriul său uh, propria sa metodă de a trata datele personale, într-o astfel de situație ar scădea eficiența. Axel Vos și Comisia doresc să crească viteza cooperării judiciare în Europa și deci eficiența agenției. Noi suntem de acord cu aceste idei. Și nu în ultimul rând aș dori să menționez că am înaintat amendamente cu privire la clarificarea structurii Eurojust, să se facă diferența între colegiul competent pentru chestiuni operaționale și Consiliul Executiv care se ocupă de gestiune și administrație. Iată, deci, aspectele pe care am dorit eu să insist. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și lui Axel Voss pentru colaborarea excelentă. Mulțumesc, Natalie. Eva Jolie, ultima contribuție și apoi voi da cuvântul din nou lui Axel Voss. Doamna Jolie, aveți cuvântul. Mulțumesc, Claude, pentru că mi-ai dat cuvântul. Mulțumesc și lui Axel Voss pentru eforturile excelente din acest dosar. Sunt de acord cu ceilalți raportori din umbră și grupul meu este foarte doritor ca această instituție să fie pusă pe picioare cât mai repede, dar totuși cred că un vot pe data de 12 este un pic în prematur. Totuși este o instituție importantă și încă mai trebuie să facem câteva modificări, să clarificăm lucrurile cu relația dintre Eurojust și EPPO. Grupul meu consideră că parchetul european trebuie să fie implicat și informat cât mai bine cu privire la uh, activitățile Eurojust care l-ar putea afecta. Parchetul așadar trebuie să aibă un drept de vot în colegiul Eurojust în momentul în care se discută lucruri care îl pot afecta. Cooperarea dintre cele două instituții trebuie să fie reală și sinceră. Nu cred că putem miza doar pe bunăvoința statelor membre ca acestea să notifice parchetul european, cel puțin în uh, etapa inițială a operării acesteia. De aceea cred că este important ca Eurojust să notifice în mod obligatoriu eu, parchetul european. Deci acest lucru trebuie să se afle în text, nu trebuie să, bazăm, să ne bazăm doar pe bunăvoința a statelor. Un alt aspect important pentru noi este regimul de protecție a datelor. Trebuie să ne bazăm pe regimul care există deja. Trebuie să avem un regim unificat, să nu inventăm unul complet nou, special pentru această situație. Cred că suntem uh, mulți pe aceeași de lungime de undă vis-a-vis -vis de aceste aspecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Eva. Laura, te rog. Laura Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, raportorului Axel Voss pentru munca extraordinară în acest dosar. Doream să ajungem la o transparență mai mare și o implicare mai mare la nivelul Parlamentului European în guvernanța agenției despre care discutăm aici. Doream să preluăm exemplul altor agenții executive care au fost uh, supuse recent unor procese de revizuire și modificarea. Dorim ca președintele să fie ales din rândul unor candidați propuși de comisie în urma unei proceduri independente bazată pe merite și pe competențe. Sper că și Comisia Libe va putea să intervină în acest, în acest proces de recomandare a candidaților. să nu uităm care este natura specifică a parchetului european. În momentul în care ne gândim la protecția datelor, avem aici Regulamentul General de Protecție a Datelor, iar sistemul pe care îl aplicăm acestei uh, agenții trebuie să se înscrie în regulamentul 45 pe 2001. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului pentru faptul că a inclus o trimitere la regulamentul 45 de 2001. Sper că negocierile cu privire la revizuirea, reformarea regulamentului respectiv vor uh, avea succes cât de curând posibil. Mai avem nevoie de câteva clarificări în ceea ce ne privește, mai e nevoie de un compromis pe aici, pe acolo, dar, în orice caz, vom urma în directoare ale raportorului în ceea ce privește separarea celor două părți din structura de guvernanță, să se tragă o linie clară între chestiunile operaționale și chestiunile administrative. Este necesar acest lucru ca să evităm lipsa de claritate. Trebuie să fie foarte clar care sunt datoriile și sarcinile care îi revin colegiului. Îi urez mult succes raportorului compromisele, compromisele sunt foarte bune în etapa actuală. Mulțumesc. Acum am să-i dau din nou cuvântul raportorului, dar întâi aș dori să le mulțumesc membrilor pentru comentariile de înaltă calitate. Nu sunt sigur că multe comisii parlamentare au reușit să aibă o, dez- o dezbatere atât de, de o calitate atât de înaltă înainte de voturi joia la Strasburg. Vă felicit pe toți și vă mulțumesc pentru faptul că faceți ca reuniunile libere să fie de succes. Încă o dată îmi cer scuze pentru faptul că ne reunim înaintea unui vot din plen. Axel, înțeleg că nu vei putea răspunde în detaliu la toate aceste aspecte, dar dacă poți să ne clarifici un pic uh, chestiunile care vizează votul de săptămâna viitoare, v-aș, ți-aș fi recunoscător, te rog. În primul rând, Aș dori să mă alătur și eu mulțumirilor exprimate de președinte raportorilor din umbră pentru acest schimb de, de opinii în ceea ce privește toate aceste aspecte, amânarea, în primul rând. Și eu uh, cred că trebuie să punem accentul mai mult pe calitate decât pe viteză, însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că totuși trebuie să facem uh, progrese. Va trebui să vedem într-adevăr dacă va fi posibil sau nu, pentru că fusese stabilit un anume calendar care să ne permită să înregistrăm progrese. Uh, însă o să discut și cu președintele și cu ceilalți raportori din umbră să vedem cât de mult putem amâna votarea și care sunt posibilitățile existente în ceea ce privește câteva puncte amintite în această dezbatere. Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă. Fie creăm un nou sistem propriu, fie adoptăm uh, abordarea prezentă în reformarea regulamentului 44 din 2001, fie plecăm de la orientarea generală legată de modul în care forțe, forțele polițienești tratează uh, datele cu caracter personal. Există și posibilitatea de, sau am avut intenția de a prelua cadrul de reglementare respectat de Europol și pentru Eurojust, însă uh, sunt pregătit să accept și alte opțiuni și alte propuneri. În ceea ce privește dreptul de inițiativă și Eurojust. Cred că dacă am acceptat această propunere, am transforma natura Eurojust. Eurojust funcționează acum um, în urma unor cereri voluntare venite din partea statelor membre. Și acum dacă am preciza că Eurojust ar trebui să primească un propriu drept de inițiativă. Este posibil ca, din punct de vedere psihologic, ă, statele membre să fie determinate să colaboreze mai puțin pe plan european pentru că ar avea senzația că li se iau anumite competențe. Deci, uh, aș fi puțin mai reținut din acest punct de vedere. Cred că, până la urmă, caracterul, natura Eurojust este, sunt acceptate în mod voluntar de statele membre și mi se pare important să păstrăm în continuare acest caracter. Și în rest vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile referitoare la necesitatea definirii foarte clare a uh, competențelor Eurojust și a, a diferențierii acest, la relațiile între Eurojust și statele membre, Eurojust și parchetul european și Europol și așa mai departe și cred că dacă vom reuși să stabilim atât de clar aceste relații, vom avea un rezultat foarte bun. Îți mulțumesc, Axel. În ceea ce privește calendarul, mă bucur că m-a implicat și pe mine în discuția privind calendarul eventual modificat. Mâine va avea o reuniune tehnică la nivelul uh, angajaților și va trebui să vedem care sunt uh, posibilitățile tehnice, pentru că nu mai avem foarte multe posibilități. Va trebui să vedem mâine care sunt posibilitățile reale. Toată lumea a insistat asupra um, importanței acestui dosar. Am avut o dezbatere excelentă și pe marginea parchetului european. Deci să vedem, după cum am spus, care sunt opțiunile și vom vedea acest lucru mâine. Și o să mă implic și eu în luarea acestei decizii. Îți mulțumesc, Axel. Dragi colegi, vă mulțumesc. Că uh, pentru prezență, pentru disciplină, pentru participarea la dezbaterea în această dimineață. Ne revedem în data de 11 octombrie.